la reparație și, în ultimul rând, punerea în aplicare a drepturilor consumatorilor. Vă mulțumesc. Vă mulțumim, domnule Dali. Acum, dragi colegi, se încheie dezbaterea privind politica consumatorilor. Votul va avea loc mâine la 12. Următorul punct acum este jocurile de noroc online raportul domnului Kreuzmann, căruia îi dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, doresc să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru excelenta cooperare care a făcut posibil acest raport. La comisie am avut uh, un vot excelent, 30 de voturi pentru, un vot împotrivă, un uh, vot o abținere. Avem jocurile online, un segment de piață din ce în ce mai puternic. Consumatorii pot să joace um, pe pagini de internet care provin din alte țări unde nu există reglementări și așa se face că nu se oferă suficientă protecție pentru uh, consumatori la nivel național. Când spunem consumatori, discutăm despre tineri, despre copii. De cele mai multe ori uh, avem și concurență neloială uh, în acest uh, domeniu. Și acest lucru se întâmplă în defavoarea acțiunilor ce se întreprind pentru a sprijini un trai decent, sănătos, prin activități sportive reale, spre exemplu. Uh, Trebuie să existe un standard european pentru autorizare. Nu există acesta și tocmai de aceea se decide caz după caz dacă practicile din statele membre sunt conforme cu dreptul comunitar. De aceea există incertitudine juridică și de aceea procedurile de încălcare a prevederilor contractuale sunt foarte anevoioase. E nevoie să se închidă această lacună judiciară. Uh, avem nevoie de. Avem deja un rezultat foarte clar. E clar că statele membre trebuie să coopereze mult mai bine în acest domeniu. Dar chiar și așa nu este o soluție suficientă. E nevoie ca la nivel european Uniunea să joace un rol mult mai uh, pregnant. Uh, am solicitat acest lucru și majoritatea din Parlament o solicită. Ar trebui să ținem cont de directiva europeană care solicită standarde minime pentru protecția consumatorilor și în uh, domeniul combaterii practicilor nesănătoase din uh, sectorul jocurilor online. Să nu uităm însă că trebuie să avem în vedere principiul subsidiarității. Statele membre trebuie să reglementeze la nivel individual aceste domenii pe cât posibil. Curtea Europeană de Justiție trebuie însă să intervină în anumite cazuri, dacă e nevoie. Spre exemplu, în cazul de monopol național, uh, Um, dacă există într-adevăr un monopol, atunci acesta trebuie să fie reglementat. Nu poate să existe pur și simplu o justificare de genul celei că se protejează consumatorii existând un monopol. Avem un exemplu în Germania în acest sens, unde avem monopol statal pentru jocurile de noroc, pentru loto, dar în reclamă mereu se face trimitere la, doar la cât de mare este jackpotul și atunci este normal uh, ca jucătorii să se simtă impulsionați să își investească banii la loto. Pe viitor ar trebui să evităm așa ceva și de aceea Uniunea Europeană ar trebui să vină cu standarde calitative pentru anumite modele de autorizare. Dacă un stat membru dorește să adopte un model de licență, atunci ar trebui ca acest model să aibă la bază transparența și egalitatea și tratamentul legal. Tocmai ă, de aceea ar trebui să avem o procedură de autorizare transparentă. La nivelul autorităților de reglementare naționale ar trebui să existe cooperare. Comisia e solicitată să, urmăr să urmărească fluxul de plăți între furnizorii ilegali. Cum ar putea să fie întreprinsă această activitate? să verificăm uh, tranzacțiile la sânge și să autorizăm uh, băncile să facă doar acele plăți cu um, furnizorii de servicii licențiați. Ar fi important să avem această măsură pentru că astfel am reușit să securizăm veniturile din jocurile legale, am luptat împotriva criminalității, iar uh, tot, și nu în ultimul rând am protejat și consumatorii. Toată lumea va profita de pe urma acestor măsuri din raport. Bugetele naționale, și, uh, consumatorii și furnizorii de servicii. Comisia are nevoie de sprijinul Parlamentului astfel încât să poată implementa aceste inițiative. Tocmai de aceea sper ca mâine la vot să avem o majoritate clară și să oferim un mandat clar Comisiei. Domnule Barnier, acum e rândul dumneavoastră. Vă mulțumesc. Mulțumim mult, domnule Kreutzmann. Începem procedura intervențiilor spontane. Are cuvântul doamna Roitova. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport și Cartea Verde a Comisiei reprezintă un pas în direcția cea bună atunci când încercăm să reglementăm ceva care pare imposibil de reglementat jocurile de noroc online. Trebuie să căutăm modalități comune de a proteja consumatorii împotriva fraudei. Trebuie să luptăm împotriva spălării de bani și să-i protejăm pe minori împotriva jocurilor de jocurile de noroc la nivel comunitar. De asemenea, trebuie să res- respectăm subsidiaritatea și dreptul fiecărui stat membru de a decide. Însă, acest lucru nu trebuie să ascundă protecționismul. De aceea propun să ștergem paragraful 20. Statele care restrâng aceste autorizări trebuie să dea dovadă de, obie- de motive obiective. Mulțumesc, doamna Perez. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi. Avem un subiect extrem de sensibil aici. Pe de o parte, trebuie să respectăm tradițiile culturale și contribuția care au adus-o acestea în anumite țări, precum în țara mea. Jocurile acestea sunt foarte importante în sport, spre exemplu. Totodată trebuie să împiedicăm practicile ilegale și să-i protejăm pe consumatorii noștri cei mai vulnerabili. Să evităm dependența de jocuri de noroc. Eu cred că ar trebui să avem uh, un principiu al subsidiarității active prin comparație între autoritățile naționale. Totodată ar trebui să fim uh, ambițioși și să impunem standarde obligatorii în ceea ce privește uh, contracararea jocurilor ilegale de noroc online în momentul în care se verifică licențele. E nevoie de transparență și trebuie să nu există niciun fel de discriminare, pentru că consumatorul trebuie protejat. Totodată, trebuie să existe o mai bună legătură între autoritățile naționale care reglementează jocurile de noroc. Mulțumesc. Domnul Tacul are cuvântul. Mulțumesc. tarjota vaihtoehto päätösten kautta clar un lucru. Comisia a reacționat prin cartea sa verde la decizia Curții Europene de Justiție. Însă asta nu are cum să fie o soluție pe viitor. Deci nu putem să ne lăsăm doar pe seama acestei decizii, deci de aceea e bine să avem o legislație care să reglementeze jocurile de noroc. Trebuie să ne dăm seama că trebuie să evităm orice contradicție aici între diferitele propuneri care vor fi făcute. Să ne dăm seama de faptul că um, în fiecare stat membru acest domeniu este organizat în mod specific, deci trebuie să ținem cont de asta iar statele membre trebuie să combată jocurile de noroc ilegale. Suntem de acord cu asta, însă în același timp fiecare stat membru trebuie să fie capabil de a gestiona uh, lupta împotriva jocurilor de noroc. Deci trebuie să insistăm mai ales asupra combaterii criminalității. din punct de vedere etic, aceste activități trebuie să fie viabil și ceea ce se spune la sfârșitul raportului este important și trebuie menținut în text. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Pașca. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci. Súčasne... Mulțumesc, domnule președinte. Comuni- tehnologiile de comunicare au dus la o răspândire foarte largă a jocurilor de noroc online. Statele membre pot să reglementeze într-o anumită măsură pia- piața internă prin măsuri care trebuie să corespundă cu legislația europeană. Pe de altă parte, operatorii de site-uri internet de jocuri de noroc din state terțe pot să aibă acces uh, în Uniunea Europeană și nu sunt supuși restricțiilor, asem- unor restricții asemănătoare. Jocurile de noroc online sunt disponibile la scară largă și sunt disponibile atât sunt la îndemâna copiilor și la îndemâna persoanelor cu uh, un temperament care îi predispune unui comportament dependent Trebuie să protejăm aceste categorii de consumatori și trebuie să susținem statele membre în introducerea de reguli mai stricte. Mulțumesc. Urmează domnul Abat. Oui, monsieur le commissaire. Euh, bonjour. Bună ziua, domnule comisar. Ca raportor pentru PPE, țin să spun că e un text de compromis foarte bun, cu un sistem de deschidere mm, controlat al jocurilor online. Controlat ce înseamnă? Că reglementarea trebuie să fie națională și cooperarea europeană. Deci nu se aplică principiul recunoașterii reciproce într-un sector care nu e un sector ca toate celelalte, sectorul jocurilor online și în același timp se respectă principiul de subsidiaritate activă. Ce înseamnă asta? O mai mare cooperare între autoritățile naționale de reglementare. Recunoaștem faptul că e nevoie de o abordare europeană în anumite domenii, mai ales pentru a combate frauda, pentru a proteja minorii și pentru a combate activitatea operatorilor ilegali și pentru a combate dependența. De asemenea, vorba aici de integritatea sporturilor și de asigurarea corectă a veniturilor generate. Și de aceea cer aici menționarea drepturilor la pariuri, un fel de drept de proprietate pentru organizatorii de evenimente sportive, un drept față de operatorii online, un drept care ar asigura venituri uh, prestatorilor uh, sportivi și ar uh, reduce riscul de fraudă și de corupție în mediul sportiv. Iată deci uh, o propunere care e în conformitate cu ideile dumneavoastră în ceea ce privește piața comună. Vă mulțumesc, doamna Nedevalova. Děkuji, děkuji za slovo, pane předsedo. Eh, sázení online je velice pohodlné. Mulțumesc. Jocurile pen de noroc online sunt extrem de accesibile, trebuie doar să clichezi cu mouse-ul. Însă ele reprezintă și un mare risc și un cost foarte mare pentru societate. Milioane de cetățeni europeni, 5,5% din cetățeni folosesc aceste jocuri de noroc online. Este foarte important să avem reguli comune la nivel european pentru a proteja grupurile vulnerabile, în special pe copii și tineri. Statele membre trebuie să coopereze mult mai mult în acest domeniu, în special în lupta împotriva fenomenelor de dependență. Facem un apel la statele membre pentru a pune accentul pe motivele dependenței, să acordăm ajutor victimelor dependente de jocurile de noroc. Doar așa putem să luptăm eficient împotriva uh, acestor jocuri de noroc. Domnul Harbour. Mulțumesc, domnule președinte. Salut acest raport și doresc să-i mulțumesc explicit lui Jürgen Kreutzmann pentru faptul că a animat o serie de negocieri foarte aprinse și eficiente uh, care sper eu se vor solda cu un vot favorabil mâine. Eu sper că astfel vom reuși să oferim un mandat domnului Barnier pe care știu că interesează acest subiect, pentru că e vorba despre domenii în care Comisia poate avansa. Avem uh, cadrul subsidiarității active. E o sintagmă minunată care a rezultat din acest raport care nu subminează abilitatea statelor membre de a reglementa jocurile online potrivit tradiției și istoriei acestora și care totodată impune anumite obligații statelor membre. Le spunem acestora, dacă nu intensificați cooperarea, atunci consumatorii nu vor beneficia de protecție optimă. Și cred că e importantă securitatea optimă pentru toți consumatorii noștri, în special pentru minori. Sper ca împreună să reușim să progresăm realmente pe acest subiect ca rezultat al activității întreprinse de, acest, de Parlament. Mulțumim, domnule Harbour. Ați fost ultimul nostru vorbitor. Acum are cuvântul domnul comisar Barnier. Merci, Vă mulțumesc. În urmă cu 18 luni mi-am luat un angajament în fața dumneavoastră și anume să deschid un proces de consultări uh, larg pe marginea acestui subiect al jocurilor de noroc online. Și iată că astăzi revenim asupra acestui subiect și personal aș vrea să vă indic faptul că am intenția fermă ca dincolo de aceste consultări să transpun concluziile în fapte. Am primit peste 250 de răspunsuri, care, pe lângă cele 5 ateliere de experți pe care le-am organizat, pe lângă dezbaterile intense pe care le-ați avut și dumneavoastră, domnilor și domnilor deputați, pe marginea raportului domnului Kreuzmann, deci toate acestea uh, ne arată care este dinamica lansată în favoarea unor acțiuni concrete la nivel european pentru a avea un cadru de bază reglementar care, îi spun domnului Malcolm Harbour, care respectă subsidiaritatea activă. Vreau să-i mulțumesc domnului Kreutzmann pentru angajamentul dumnealui și doamnei Schaldemose, doamnei Râle, domnului Abad, domnilor Dejan și Fox. Le mulțumesc pentru contribuția la acest raport. Raport care întrunește o mare convergență de opinii. În ceea ce privește, în primul rând, diagnosticul, în ceea ce privește jocurile online, niciun stat nu poate asigura de unul singur protecția consumatorilor și a cetățenilor. Spun asta pentru a mă referi la ceea ce spunea domnul Dali în legătură cu consumatorii. În al doilea rând, consumatorii și toți cetățenii trebuie să poată avea un nivel minim de protecție egal și eficace. Și mă refer aici mai ales la tinerii și la minorii pe care i-a evocat și doamna Roitova. Și asta indiferent de platforma de jocuri, de forma de jocuri. Uh, în al treilea rând, dacă fiecare stat poate stabili nivelul de deschidere a pieței, respectând principiul coerenței, e clar, totuși, că în ciuda acestui fapt ne îndreptăm către o deschidere controlată, așa cum spunea domnul Abad. 4. Dacă nu avem uh, o ofertă legală, dacă nu vom avea o ofertă legală în Europa, europenii vor juca în continuare pe site-uri ilegale din țări terțe, fără să fie protejați, site-uri care spală bani murdari. Pa, în al cincilea rând, trebuie să le oferim niște condiții atrăgătoare operatorilor de jocuri de noroc online. Dacă vrem ca în același timp să-i ocrotim pe jucători și să evităm frauda, la șaselea rând, trebuie să acționăm, deoarece e un uh, sector cu o cifră de afaceri mare, 8,5 miliarde de euro în 2010, un sector în uh, transformare și o cifră care ar putea ajunge la 13 miliarde de euro în 2015. Și chiar dacă asta nu reprezintă decât 14% din piața de jocuri, Europa reprezintă 40% din piața de jocuri online mondială. Deci trebuie să însoțim acest sector în expansiunea sa pentru a-l încadra așa cum trebuie. Deci care să fie atunci foaia noastră de parcurs? Doamnelor și domnilor, să știm clar un lucru, armonizarea nu e ceea ce se va impune, însă anumite acțiuni în comun, în comun pot fi avute în vedere și, mai ales la sfârșitul eforturilor noastre, ar fi bine să avem un cadru comun de reglementare. Acum aș vrea să mă refer la două sau trei subiecte cheie asupra cărora vom acționa. În primul rând, dialogul între autoritățile naționale de reglementare. Știm că lipsește cooperarea între aceste autorități de reglementare. Asta deoarece lipsește și încrederea reciprocă. Pe lângă câteva acorduri bilaterale și pe lângă o încercare recentă de a crea o platformă comună, nu există o cultură a cooperării între autoritățile naționale de reglementare. Din potrivă, am observat că există de multe ori o lipsă de încredere. Însă, fără mai multă încredere reciprocă, nu se poate face niciun progres la nivel european pentru a întări controlul și pentru a-i proteja pe jucători, mai ales pe tineri. Deci prioritatea trebuie să fie cooperarea acestor autorități de reglementare naționale. Un al doilea subiect esențial. În prag, niște exigențe minime de protecție. Trebuie să le garantăm tuturor cetățenilor un nivel ridicate protecții. În primul rând pentru tine și pentru a face asta trebuie să îi implicăm pe toți profesioniștii din domeniu care acum se autoreglementează. Deci să implicăm pe acești profesioniști, dar și autoritățile de reglementare care au reguli diferite. Și raportul dumneavoastră, domnule Kreuzmann, vorbiți că e nevoie de mai multă claritate și siguranță juridică. În al treilea rând, combaterea fraudei. Există un consens foarte general în ceea ce privește întregul sector. Se spune că directiva împotriva spălării banilor ar trebui să se aplice și acestui uh, sector, directivă care acum nu acoperă decât cazinourile. Fi foarte important pentru reglementarea sectorului. În al patrulea rând, independența. Doamna Perez sau doamna Nedelova s-au referit la aceasta. Nu avem cum să vorbim cu seriozitate despre protecția consumatorilor fără să recunoaștem nevoia de a avea studii, cercetări privind uh, datele științifice legate de aceste jocuri de noroc și legate de ludopatie. E un subiect pe care unii îl consideră ca fiind marginal, însă, după părerea mea, nu este deloc astfel. Integritatea sportului, al cincilea subiect Și aici, domnule Kreutzmann, și aici, doamnelor și domnilor, vreau să vă atrag atenția asupra problemei fraudelor sportive și mă bucur să văd că dumneavoastră veți să contribuiți la găsirea unor soluții eficace, cum ar fi definirea fraudei sportive la nivel european, eventual stabilirea unor sancțiuni penale. Așa ceva ar fi important. E greu nu putem improviza în acest domeniu, trebuie să lucrăm din punct de vedere juridic și tehnic și o vom face cu colegii direct implicați, cu doamna Reding, cu doamna Vasiliu și, bineînțeles, cu domnul Dali pentru consumatori. Asemenea, convins că trebuie făcute progrese pentru o mai bună colaborare între organizațiile sportive, așa cum spunea domnul Labat cu operatorii și cu autoritățile de reglementare pentru a împiedica uh, meciurile trucate, meciurile aranjate, mă scuzați. Un alt element, conformitatea regimurilor naționale față de tratat. Domnul Tacula se refera la acest lucru și dumnealui a citat Curtea Europeană de Justiție care uh, a spus clar ce restricții pot, pot fi justificate în interesul public. Domnule Tacula, în acest domeniu, pentru a progresa, e nevoie de claritate. Să știm clar care e diferența între ofertă de joc legală și una ilegală. Și aici vine problema respectării tratatelor de către regimurile naționale și Comisia își va asuma responsabilitățile și în acest domeniu. Deci, Începând cu acest raport, domnule Kreuzmann, va trebui să lucrăm. Cum? Cum vom proceda? Eu unul mă înclin către o cooperare între autoritățile de reglementare și săptămânile viitoare aș vrea să lansez eu să, ideea unei reuniuni între toate autoritățile de reglementare pentru a crea acest climat de încredere care lipsește acum și pentru a pune bazele acestei cooperări. Și așa cum putem crede că această cooperare ne va permite să avansăm pe marginea subiectelor cheie evocate de dumneavoastră și de către mine și în lumina uh, acțiunilor concrete de care avem nevoie, vom trece la o a doua etapă, care, așa cum a spus domnul Pașca, ar trebui să se bazeze pe inițiative reglementare și să creeze niște norme minime. Și eu voi spune clar lucrurilor sunt membru al unui colegiu, trebuie să colaborez cu ceilalți comisari și trebuie să-i conving în legătură cu această nevoie. Și asta vom trece la treia etapă. Deci va trebui să le împărtășesc această convingere de a merge mai departe colegilor mei pentru a elabora o inițiativă de reglementare minimă. Deci acestea sunt etapele pe care trebuie să le respectăm în ordinea evocată. Acestea sunt principalele provocări. Acum, având raportul dumneavoastră, voi lucra și după ce colegiul va delibera și va lua o hotărâre, voi propune un plan de acțiune concret pe care îl voi prezenta colegiului Comisiei Europene la jumătatea anului 2012. Vă mulțumesc din inimă, domnule Kreuzmann, domnilor și domnilor deputați, un raport care va ajuta Comisia în lucrările sale viitoare. Spun asta pentru că suntem responsabili cu toții de a reglementa acest sector, de a-i proteja pe consumatori, mai ales pe tineri. E nevoie de oferte legale și împreună trebuie să combatem frauda. Și vă asigur că voi face toate acestea cu foarte multă hotărâre. Vă mulțumesc, domnule Barnier. Dragi colegi, se încheie dezbaterea pe marginea acestui punct. Vom vota mâine la prânz. Acum vom discuta sănătatea albinelor și vom vorbi despre sectorul